Chers collègues, on va commencer déjà. Chers collègues, on va continuer avec... Dragi colegi, continuăm cu următorul punct de l'ordre ordinea de zi schimb de opinii cu doamna Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne. Îi urez bun venit, doamne Malmström, comisar european pentru afaceri interne, cu care vom avea un prim schimb de opinii după alegerile europarlamentare. Doamna Malmström, are un portofoliu foarte vast care conține migrația, gestionarea frontierelor, anumite aspecte ce țin de dreptul penal, lupta împotriva infracționalității și, de asemenea, păstrarea datelor. Ne va face o prezentare a reuniunii de săptămâna trecută cu ministrul Alfano al Italiei privitoare la Mare Nostrum și Frontex. Ca de obicei, dragi colegi, dau în primul rând cuvântul colaboratorilor Vom asculta răspunsurile doamnei Malmström și apoi voi da cuvântul celorlalți membri ai comisiei noastre. Doamnă Malmström, mai aveți cuvântul. Președinte. Bună, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor vicepreședinți, dragi uh, europarlamentari, noi și uh, vechi, Felicitări pentru alegeri, uh, pentru că ați fost aleși și mă bucur să vă văd din nou aici și Sper că vom coopera uh, foarte bine. Profit de ocazie să fac o legătură între mandatul dumneavoastră nou și ce s-a făcut în ultimii 5 ani cu mandatul nostru comun, mai ales pentru că a fost uh, prima oară că mm, nou tratat de la Lisabona a pus uh, Parlamentul pe picior de egalitate în domeniul afacerilor interne. Schimbare foarte importantă, care a marcat foarte clar anii pe care i-am petrecut împreună deci, o scurtă prezentare a situației actuale și la e, sfârșit câteva chestiuni de pe ordinea de zi a toamnei. Încep, dacă îmi permiteți, cu imigrația și azilul, examinând situația noastră la frontierele externe, situația în lume la ora actuală. Vedem că situația este ieșită din comun unii spun că n-am avut atâtea conflicte în același timp în lume de la cel de-al doilea război mondial încoace, cu un număr de refugiați pe întreg globul care înceapă, încear, încearcă să scape de, uh, de persecuții. Este vorba de mai mult de 50 de milioane de oameni în întreaga lume. Vedem la granițele noastre conflicte, războaie, sărăcie, alte situații uh, foarte dificile și sigur că e o situație uh, grea pentru întreaga comunitate globală, inclusiv uh, pentru Europa. Că despre azil, după cum știți, majoritatea dintre dumneavoastră, Comisia dumneavoastră a adoptat împreună cu Comisia Europeană un sistem de azil demn de acest nume. Legislația adoptată acum un an de zile înseamnă că solicitanții de, egal, de azil mă scuzați, sunt tratați echitabil și în mod egal în întreaga Europa, cu o evaluare identică în toate cazurile în, și oricum legislația a fost un pas înainte, deși se putea face mai mult. Uh, Comisia își va juca rolul pentru a se asigura că implementarea și transpunerea e uh, înfăptuită în toate statele membre, pentru că doar așa se poate vedea dacă lucrurile funcționează. Eu contest pe dumneavoastră să faceți presiune asupra statelor membre și Consiliului ca să și dea rezultate. După cum spuneam, am văzut că numărul de refugiați și migranți crește în Europa. Uh, ei încearcă să intre în Europa pe la granițele de sud Însă și multe state europene din nord au fost afectate. Vedem uh, presiune, vedem ce se întâmplă, situația dramatică din Grecia, Melilla, Ceuta, Malta. Sute de mii de oameni care încearcă să uh, ajungă în Italia și știm în embarcațiuni pur și simplu ne, absolut nesigure. Italienii au lăsat o operațiune Mare Nostrum care a ajutat să salveze 150.000 de vieți omenești până la sfârșitul august. Este un record, ne impresionează ceea ce au făcut autoritățile italiene și nu numai. Continuăm să-i sprijinim financiar și politic. Frontex a fost și activă M-am întâlnit, după cum a spus doamna președinte, cu ministrul italian Alfano săptămâna trecută și am discutat opțiunile pentru o operațiune Frontex Plus pentru a ajuta Italia. Pentru asta va fi nevoie de susținere uh, masivă din partea multor state membre. Această nouă operațiune ar putea deveni activă în noiembrie. Nu e o copie a mare nostru, nu va exista nicio suprapunere ci va fi o, o operațiune diferită și mai limitată, însă contăm pe susținerea membrilor Parlamentului și a statelor membre, pentru că de asemenea vom avea nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru această operațiune și resurse bugetare europene vor fi puse la dispoziție. Dezastrele umanitare continuă, războiul civil din Siria, atrocitățile din Irak, instabilitatea din vecinătatea noastră imediată, de ce ce mai mulți uh, oameni vin în Europa căutând protecție internațională, alții doresc să scape uh, de sărăcie și trebuie să uh, îi ajutăm pe toți și nu e ușor, dar vă reamintiți că chiar înaintea verii Consiliul European a adoptat niște linii strategice directoare pentru abordare exhaustivă, accelerarea colaborării cu țările de origine și, tra- de origine și tranzit, mai, multe mai multe programe de protecție regională, un cadru uh, legal uh, consolidat cu un mecanism de cooperare mm, penal pentru a combate uh, rețelele criminale de trafic, dreptul de ședere, protecție și așa mai departe. Trebuie să ținem cont nu doar de obligațiile noastre internaționale și de convențiile internaționale și de valorile pe care cu toții le apărăm, ci și de situația demografică din Europa. Știm care este ea la ora actuală. Avem nevoie de uh, imigranți și putem să vedem aceste fluxuri ca o oportunitate, nu ca amenințare, cum sunt văzute uneori. De aceea mă bucură că am făcut multe progrese când e vorba de mm, cadrul legal uh, în ce privește refugiații și acolo putem face mai mult, dar și pentru cei care vin în căutare de muncă. După cum uh, vă reamintiți, am adoptat directiva lucrătorilor sezonieri, prima legislație care se ocupă specific cu sectoarele cu slabă calificare, dar avem nevoie și de acești oameni în Europa care să aibă și ei un dreptul și un statut decent să nu mai fie exploatați, cum se întâmplă adesea. Avem și directiva detașării, acolo am redus birocrația, um, care stă, adesea stătea în calea celor din țările terțe. Rolul Parlamentului European în aceste două dosare a fost unul foarte important pentru a adopta un text bun și echilibrat, cu o valoare adăugată europeană, dar dovada finală va fi la punerea în aplicare. Uh, pe altă temă, reform, reforma guvernanței Schengen, Știm, în vara lui 2011 situația a fost complicată, vă reamintiți, atât pe fond cât și uh, pe formă, însă am avut rezultate bune, avem reguli mai transparente, mai clare la frontierele europene ca să salvgardăm libertatea de circulație pentru cetățenii noștri. Avem un sistem european de verificare. Toate aceste schimbări uh, au fost uh, introduse într-un nou mecanism de evaluare Schengen Uh, stăm bine cu punerea sa în aplicare. Discuțiile continuă pentru programul de evaluare anual pentru uh, la anul. Mă bucură că a făcut progrese cu consolidarea relațiilor politice cu țările non eue mai ales când e vorba de eliminarea vizelor pentru cetățeni din șapte cări, inclusiv uh, vecinii din țările din Balcan, Firom, Moldova, Peru, Columbia și alte 17 țări și sper că putem începe să negociem acorduri cu aceste țări înaintea sfârșitului anului. În fine, rapoartele de evaluare despre Peru și Columbia vor fi adoptate peste câteva săptămâni în comisie. Am făcut uh, progrese în dialogul cu Georgia, Ucraina, Turcia, avem noi parteneriate de mobilitate cu Armenia, Azerbaijan, Maroc și Tunisia. E un bun cadru pentru un dialog bine țintit în legătură cu cooperarea, migrația, mobilitatea de asemenea, am uh, încheiat acordul de uh, reprimire, e un element important, uh, o dovadă că noi avem o politică de imigrație și azil care funcționează. În ce privește securitatea și lupta împotriva crimei organizate, vreau să mă refer mai întâi la chestiunea traficului de ființe umane. E o infracțiune oribilă mult prea prezentă în toate țările noastre. Astăzi, acum 5 ani, țările UE au avut o abordare foarte diferită a acestei chestiuni. Unii cu legislație dură, alții foarte prea laxă. Acum avem o definiție comună a infracțiunii, pedepse mai grele, pedepse cu închisoarea minimă, asistență pentru victime, avem directiva antitrafic și aici Parlamentul European a ajutat foarte mult Împreună cu Comisia am făcut presiune asupra Consiliului, avem o strategie la nivelul întregii Europe cu acțiuni specifice, avem un coordonator care uh, lucrează atât cu uh, mediul de afaceri cât și cu societatea civilă și sper că și în anii care vor veni acest subiect vă va preocupa. Apoi corupția, sigur, e o activitate infracțională care uh, aduce multe pagube tuturor, subminează încrederea și țesutul social al societăților noastre și a democrațiilor noastre. Uh, estimările spun că costă aproximativ 120 de miliarde anual în Europa și probabil e, nu, e o, nu e o informație corectă. În uh, primăvara trecută am prezentat un, racord, un, raport, un raport, mă scuzați, uh, uh, privitor la corupție. E nevoie de eforturi suplimentare, dar acest raport și nu numai ne va ajuta să ne orientăm dezbaterea politică astfel încât să avem un impact real în această problemă. Am fost de acord și că să înghețăm și să confiscăm averile dobândite de pe urma crimei organizate cu o abordare europeană. În această vară, multe din articolele mass media au reflectat și chestiunea terorismului și extremismului violent. După cum știți, avem o legislație care reduce accesul de către public la anumite substanțe chimice care pot uh, ajuta la producerea bombelor, ne spărim capacitatea în ce privește amenințările biologice, chimice, nucleare. Acum uh, trei ani uh, am creat rețeaua de conștientizare a radicalizării ca oamenii din întreaga Uniune Europeană și la nivel local să își împărtășească experiențele și să prevenim extremismul violent de orice fel ar fi el. Ne bazăm pe experiențele acestea. Am adus împreună ONG-uri, lideri religioși, oameni de știință și așa mai departe și vom crea un centru de cunoștință european, sper încă de anul viitor apoi acordul de liber schimb US-SUA și privitoare la datele PNR cu SUA și Australia sunt instrumente importante în uh, combaterea terorismului, după dezbaterile foarte dure și importante, de asemenea pe care le-am avut, în chestiuni cum ar fi supravegherea și protecția datelor, am plasat aceste uh, chestiuni în centrul unui cadru foarte clar de uh, protecția datelor personale. Asta se leagă și de uh, problema infracțiunilor pe internet, uh, o amenințare foarte gravă. Mm, am căzut de acord asupra unei legislații, când e vorba de atacuri pe scară largă asupra sistemelor informatice, cu ajutorul dumneavoastră. Avem un, la Europol un centru împotriva infracțiunilor pe internet, care deja și-a dovedit importanța. Am reușit să demantelăm anumite rețele în întreaga Europa. Și aici, una din prioritățile acestui centru este să protejeze copiii uh, pe internet să nu cadă victime ale exploatării. Am avut și o directivă adoptată în acest sens care se ocupă de infractori, de victime și de activitatea de prevenire. Acum doi ani, cu procurorul general din SUA, Eric Holder, am avut inițiativa să creăm o alianță globală împotriva abuzurilor uh, sexuale asupra copiilor online. 54 de țări au aderat. O să avem la sfârșitul lunii la Washington o nouă întâlnire pe această temă. Deci toate acestea sunt uh, uh, chestiuni concrete și o legislație care într-adevăr contează și asta se reflectă și în liniile strategice directoare din iunie ale Consiliului. Am făcut uh, multe pentru Europa, pentru cetățeni, noi împreună și acum marea provocare va fi să ne asigurăm că toate întreaga această legislație este implementată, este pusă în aplicare, monitorizată în întreaga Europa, se fac evaluări de impact foarte importante și ele, să sunt convinsă că Parlamentul European va juca un rol important aici și în această după-amiază. Cred că veți discuta în continuare chestiunea finanțării și Direcția Generală pentru Afaceri Interne vă va face o prezentare în detaliu și în încheiere, doamnă președinte, sigur că viitoarea comisie și viitorul comisar uh, vor trebui să adopte noi inițiative, însă mai avem treabă înainte să scăpați de mine. Mm, mai avem uh, ceva, mai avem de lucru până când vom termina, în primul rând cu reforma Europol cu domnul Agustin Diaz de Mera, am avut o poziție a Parlamentului în primă lectură și o poziție a Comisiei care ne conferă o bună bază pentru munca din această toamnă și cred că rezultatul va fi echilibrat. Europol va putea să funcționeze mai bine și să protejeze mai bine drepturile fundamentale și datele. Noi am propus să, spun așa, lisabonizăm CEPOL, care se ocupă de formarea cadrelor de poliție, și sper că am făcut-o la timp, pentru că astfel vom putea să dezvoltăm mai mult chestiunea legată de programele de formare uh, a polițiștilor și uh, astfel încât va fi uh, aliniat și statutul acestei agenții la cel al celorlalte agenții, foarte important pentru Parlament, apoi personalul CEPOL, Uh, va primi asigurări în ce privește viitorul acestei agenții, apoi vreau să văd progrese în legătură cu legislația privitoare la reguli pentru imigrație, pentru cercetători, studenți, uh, ucenici și așa mai departe. Parlamentul aici a jucat un rol fantastic și acum așteptăm ca și Consiliul să joace rolul ca noi să putem adopta regulile pentru a facilita uh, a, intrarea accelerată a celor care doresc și trebuie să intre în Uniunea Europeană fie că își caută de muncă, fie că doresc să șterne studiile sau o activitate de cercetare. Sper de asemenea că să facem progrese și la pachetul vizelor, codul revizuit al vizelor și, și acestea vor avea un impact pozitiv uh, asupra situației unor cetățeni ai țărilor terțe și va simplifica procedura de acordare a vizelor. Deci simplificăm și situația consulatelor. În această vară am avut și uh, un acord formal la Consiliu în legătură cu uh, acordul PNR între UE și Canada. Acum pot începe deliberările Parlamentului. Avem un proiect uh, care este un progres important față de ce există până acum, mai ales în ce privește protecția datelor, măsuri de salvgardare. Deci sper că și Parlamentul își va putea da acordul în viitor apropiat și în final, în legătură cu PNR, în ultimele zile am văzut imagini și evenimente teribile în Irak și Siria ceea ce are efecte și în Uniunea Europeană. În cadrul Consiliului de Afaceri Interne cu Miniștri am acordat multă atenție problemei așa numiților luptători străini, deci cetățeni europeni care se duc să lupte în lumea arabă, sunt o amenințare la adresa Europei, participă la conflicte din Orientul Mijlociu și deci primesc uh, o formare de militari. Avem niște instrumente pe termen scurt, dar trebuie dezvoltate și de aceea Salut intenția raportorului domnul Kirkhope să-și continue munca pentru uh, PNR cu Statele Unite. Știm că propunerea există de ceva timp. Bun, mă scuzați că m-am lungit puțin, dar am vrut să prezint o imagine exhaustivă, mai ales pentru noi membri știu că sunteți cu toții aici pentru că sunteți angajați uh, pe calea acestor uh, uh, probleme, deși poate soluțiile nu sunt întotdeauna comune, însă calea europeană este cea a compromisului, indiferent de familia politică. Eu, ca întotdeauna, vă stau la dispoziție pentru întrebări, comentarii și în viitoarele luni și săptămâni în care vom colucra, aștept să facem în condiții foarte bune cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar. Doamna Malmström, de la fel, a fost și ea eurodeputat cu ani în urmă. Dau cuvântul acum coordonatorilor uh, grupurilor politice pentru a-și formula întrebările. Mulțumesc, doamna președintă, doamna uh, Mețula și mulțumesc pentru prezentarea în legătură cu ameliorările substanțiale care au fost făcute în domeniile care țin de competența dumneavoastră, crimă organizată, criminalitate informatică, altele. Pe mine mă interesează problemele migrației de care se ocupă Frontex Plus și uh, alte agenții. Eu vin din uh, Malta și știu cât de importantă a fost operația Mare Nostrum și cât de uh, crucial este pentru operațiile viitoare să atingem rezultatele scontate. În momentul în care am lansat această acțiune, uh, statele membre s-au arătat uh, vocal solidare, dar după aceea, uh, în realitate, solidaritatea aceasta nu s-a manifestat. Cred că din acest punct de vedere trebuie să se producă o schimbare. Acum, în mass media se vorbește că trebuie să înlocuim uh, acțiunea Mare Nostrum cu alta. Uh, uh, alte voci spun că trebuie să consolidăm această operație, dar cred că trebuie să clarificăm lucrurile ce va însemna pe viitor această operațiune. Pentru că este clar că fiecare operațiune necesită susținerea statelor membre și fără o creștere substanțială a finanțării, probabil că această operațiune va fi un eșec. Puteți să ne uh, informați Uh, care a fost până la urmă uh, acțiunea fiecărui stat membru uh, în legătură cu această operație și voi spune în încheiere că mă bucur că ne vom întâlni și mâine. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Zipe. Mulțumesc foarte mult aș vrea să continui ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Aș fi recunoscătoare, doamna Malsem, dacă ați putea să ne furnizați informații concrete în legătură cu modul în care acțiunea Frontex plus ar urma să arate, pentru că spuneați că ar putea să demareze în luna noiembrie, dar încă nu este foarte clar uh, cum și dacă statele membre vor participa la această acțiune. Și m-ar interesa și o altă chestiune, pentru că nu este vorba doar despre salvarea unor uh, Uh, refugiați, ci mă interesează uh, și să știu dacă nu cumva guvernul italian își dorește ca acei refugiați uh, care ajung până la urmă pe coastele Italiei să nu trebuiască să rămână toți acolo, ci să fie repartizați pe alte state membre. Și în acest context o altă întrebare. Uh, acțiunile Hermes și Eneas doriți să le puneți la un loc pentru combaterea migrației ilegale. Da, sună foarte bine, dar cum poți decide pe mare sau uh, la țărmul mării uh, cine dintre cei care ajung acolo au dreptul să fie considerați migranți legali și cine nu? O altă chestiune Um, care se uh, referă la uh, fugari. Există migranți care doresc să lucreze la noi. Ați vorbit despre um, un, o carte albastră uh, care să le fie acordată pentru a putea să lucreze. Pe mine mă interesează în ce măsură oamenii din state terțe cunosc aceste posibilități și pot să facă uz de ele. O altă chestiune în legătură cu așa numiții foreign fighters. Pe mine mă um, um, miră întotdeauna um, de ce uh, este uh, nevoie de uh, registrul PNR și dacă vom putea unui german care a luptat în Siria și se întoarce să-i interzicem întoarcerea în uh, Germania. m am mirat uh, să aflu că există aproximativ 300 de așa numiți foreign fighters, luptătorii străini. Îi cunoaștem, știm cine sunt, cum de le-am permis să ajungă să lupte acolo și cum trebuie să procedem când doresc să se întoarcă, pentru că aici apar și probleme de drept umanitar și nu aș dori să ajung în situația, indiferent cât de amenințătoare sunt unele evoluții, să interzicem întoarcerea în țară a unor oameni doar pentru că îi bănuim că nu au avut o atitudine corectă peste hotare. Și din acest punct de vedere aș vrea să știu ce uh, propuneți pe viitor în acest context. Mulțumesc, domnule Ziper, aveți cuvântul domnule Kirchhoff. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș vrea să prefacez observațiile mele uh, prin a exprima uh, recunoștința noastră pentru activitatea doamnei comisar Malmström. A tras atenția asupra uh, a câtorva subiecte, dar eu știu că au existat în ultimii ani foarte multe provocări uriașe care cereau rezolvare și um, s-a acționat în acest sens. Cred că abordarea domniei sale a fost una foarte uh, responsabilă. A dovedit uh, că a acționat într-o manieră excelentă și i-aș dori toate cele bune pentru activitatea viitoare. Doresc încă o dată să-mi exprim mulțumirea, recunoștința pentru activitatea desfășurată. Am și eu 3-4 observații de făcut. Dar nu vreau să-i plictisesc pe ceilalți colegi ai mei, pentru că știți cum se procedează de obicei. Dar vreau să spun că este clar în legătură cu acești luptători pentru libertate care sunt uh, riscurile și există niște concluzii ale Consiliului. Cred că este foarte important ca această chestiune să fie considerată una prioritară pentru noi și sper că îi voi putea convinge și pe colegii mei să progresăm din acest punct de vedere. Dar îi mulțumesc, doamnei comisar, pentru sprijinul acordat. Sunt foarte preocupat și de um, alte probleme. Cred că este Uh, o problemă să uh, te confrunți cu traficul de persoane. Și uh, există în primul rând copii traficați care sunt după aceea confruntați cu probleme ca și când ar fi adulți unde este uh, umanismul nostru în uh, raport cu copiii. Eu cred că uh, trebuie să salvăm buna reputație a Uniunii Europene. Corupția, spălarea de bani. Da, uh, am avut o discuție înainte de a veni la această întâlnire. Spălarea de bani și proporționalitatea. Cred că și la nivelul comisiei uh, veți fi de acord cu mine. Că eu uh, m-am implicat în analiza problemelor legate de spălarea de bani și cred că trebuie să acționăm proporțional aici, pentru că uh, trebuie în primul rând să-i combatem pe uh, mari infractori din acest punct de vedere și tranzacțiile financiare care încalcă legea. Și să ne gândim că mulți bani au fost virați uh, înspre uh, echipele uh, implicate în apărarea frontierelor în zona Mediteranei. Dar eu cred că ar trebui să ne gândim și la obligațiile statelor din zonă pentru respectarea drepturilor fundamentale, pentru că există câteodată un tratament inuman față de cei care solicită azil pe, eh, față de migranți. Din acest punct de vedere, sunt probleme și eu cred că regulile trebuie să fie respectate și nu trebuie să considerăm că sunt acceptabile comportamentele care uh, sunt mai degrabă tipice pentru infractori. Eu cred că trebuie să ne gândim și la cei care uh, vin uh, spre țările noastre cu dorința de a lucra, de, de a se încadra într-o societate și nu cu intenții infracționale. Mulțumesc domnului Kirchhoff, are cuvântul doamna Wikström. Mulțumesc doamna președintă. După o uh, tragedie, știm ce s-a întâmplat cu un an în urmă, toți uh, liderii din Europa au uh, deplâns tragedia produsă și au promis că uh, Uniunea Europeană va interveni. Dar, de fapt, același stat membru a blocat inițiativele uh, de a acționa pe plan european. După cum știm, Frontex nu dispune de resursele și echipamentele necesare pentru a putea desfășura o uh, acțiune adecvată de Frontex depinde de contribuțiile financiare ale statelor membre. Uh, și uh, statele membre trebuie să se implice în uh, salvarea de vieți. Eu am citit cu interes declarația de presă din august 27, cum au fost uh, promise contribuții pentru Frontex Plus, dar oare Frontex Plus și uh, Mare Nostrum vor putea să uh, colaboreze pentru a continua uh, acțiunile specifice? pentru că se spune și că Frontex va începe să uh, se implice în operațiunile de salvare, dar oare când va fi finalizat planul operațional pentru Frontex Plus pentru ca noi în această comisie să putem să-l analizăm? pentru că ă, eu cred că și din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ar fi foarte necesar ca noi să ne implicăm, pentru că, de fapt, noi am fost cei care am îmbunătățit regulamentul pentru activitatea Frontex punând acces pe respectarea drepturilor omului. Deci, cu cât mai repede vom putea primi acest plan operațional, cu atât mai bine. Aș fi avut și multe alte lucruri pe care doream să le menționez, dar vreau să las timpul de intervenție și colegilor mei pentru a continua. Madame Wikström, Madame Ernst. Doamna Ernst. Vă mulțumesc mult. Vreau să mă refer la trei aspecte. În primul și în primul rând, bineînțeles, migrația și azilul. Fluxul migratoriu care afectează Europa este din ce în ce mai mare, după cum bine ați spus, doamnă comisar, și prin urmare se pune întrebarea uh, următoare. Care sunt uh, fondurile, ajutoarele care trebuie să fie oferite de către statele membre uh, pe viitor pentru a face față acestui uh, flux migratoriu crescând. Ați vorbit despre Frontex Plus, care ar trebui să fie un pas înainte, un sprijin suplimentar. Uh, Uh, și tocmai de aceea vreau să vă întreb care sunt costurile concrete ale acestui proiect. Poate că dumneavoastră ne puteți oferi uh, informații mai detaliate pe această temă. În al doilea rând, care sunt statele membre care s-au uh, declarat deja dispuse să contribuie la sprijinirea acestui instrument? Și în al treilea rând, uh, reașezarea, relocalizarea. V-ați uh, gândit deja care sunt măsurile care trebuie să fie puse în aplicare de către Uniunea Europeană pentru sprijinirea refugiaților? Și, de asemenea, vreau să vă întreb care va fi, uh, care va fi rolul uh, liniilor directoare privind granițele marine pe viitor în cazul în care activitățile Frontex se vor modifica. Acestea sunt aspectele pe care vreau să le pun în discuție uh, într-o primă fază. Al, al doilea aspect uh, ce mi se pare important este cel al jihad, uh, jihadiștilor și uh, drepturile lor de călătorie. Ei bine, înțeleg principiul de bază, însă Dreptul ne spune cu totul altceva. Ne dăm seama că odată ce se deschide o ușă, uh, din ce în ce mai mulți pot intra prin acea ușă. Regulile modificate de pentru sau din pricina jihadiștilor ar putea să afecteze alte clase sociale, alte clase de oameni. Doamna Sipel deja vorbea despre lucrul acesta. Eu consider că aceste reguli modificate ar putea să deschidă o cutie a Pandorei. Și în al treilea rând, Ați vorbit despre PNR și domnul Kirkhope a fost foarte încântat de faptul că trebuie să existe așa ceva sau că va exista așa ceva. Înțeleg, îi înțeleg poziția, însă avem, să nu uităm, o decizie pronunțată de către Curtea Europeană de Justiție cu privire la uh, la stocarea datelor pe perioadă temporară. Ei bine, această directivă, um, ca urmare, care vizează, directiva care vizează acest subiect, a devenit nulă și neavenită ca urmare a hotărârii pronunțate de către Curtea Europeană de Justiție. Curtea Europeană de Justiție și-a uh, Uh, explicat poziția și anume consideră că directiva vizează absolut toate persoanele și prin urmare combaterea terorismului uh, nu mai are absolut niciun fel de importanță acolo. Nu doar teroriștii vor fi uh, afectați de această directivă. Prin urmare vreau să vă întreb cum anume evaluați actele legislative care trebuie să fie modificate. Cu siguranță o astfel de evaluare este necesară la nivel național și la nivel european și vreau să vă întreb ce anume ați făcut pentru a evalua actele legislative care trebuie să fie modificate ca urmare a sentinței pronunțate de către Curtea de Justiție. Mulțumim, mulțumim. Urmează doamna Keller și încă un coordonator. Vă mulțumesc, mulțumesc doamnă comisar pentru că ați venit aici uh, și discutați cu noi și eu vreau să vorbesc despre Mare Nostrum, însă mai întâi de toate vreau să vă întreb ceva despre liberalizarea vizelor. Ați uh, menționat o serie de state în acest sens, dar Kosovo nu, nu se număra printre ele. De ce? În ceea ce privește Mare Nostrum, toți colegii spuneau că situația e cam neclară și că avem nevoie de mai multe informații și sunt întru totul de acord cu uh, colegii mei. Eu consider că trecerea aceasta la Frontex Plus este una complexă, este o trecere complexă și mă întreb în ce măsură Mare nostru va fi uh, uh, va fi uh, înlocuit de Frontex Plus sau care sunt părțile sau zonele din Mediterana care nu vor mai fi acoperite de una sau cealaltă organizație sau entitate? Sau program mai degrabă. Uh, vreau de asemenea să mă, vă întreb în ce măsură Frontex este capabilă să își asume uh, responsabilitățile mare nostrum. Frontex este o organizație care se ocupă practic de închiderea uh, granițelor, pe când în Mediterana avem nevoie de o organizație care să se ocupe de salvarea oamenilor. Deci diferența este una mare și nu văd în ce măsură o agenție responsabilă pentru siguranța granițelor se poate transforma așa dintr-o dată într-o agenție cu activități umanitare. Eu cred că această trecere ar fi una foarte dificilă. Prin urmare, mă cam îndoiesc de fezabilitatea proiectului. Însă cu toate acestea mai am uh, întrebări legate de detalii. Spre exemplu, cine anume își asumă responsabilitatea pentru oamenii salvați? Care este statul care își asumă această responsabilitate? Discutăm despre asta în contextul uh, Frontex de o grămadă de timp deja. Uh, responsabilitățile nu sunt clare și de asemenea, trebuie să ne punem și întrebarea cum anume ne putem asigura că toată lumea este salvată, nu, nu doar unii de asemenea, mă întreb cine anume va gestiona activitățile de salvare, cine își va asuma rolul de coordonare. Știm prea bine din trecut că neclaritățile în ceea ce privește responsabilitatea coordonării au dus la catastrofe. Și uh, și la drame. Și de asemenea vorbeați despre acea fuziune. Dați-mi voie să vă întreb în ce măsură această fuziune va aduce cu sine o valoare adăugată. De asemenea, Frontex Plus, vreau să vă întreb în ce măsură va supraveghea uh, circulația navelor sau uh, ce anume va supraveghea Frontex Plus. În ceea ce privește bugetul, din nou apare o serie de întrebări. Ce Uh, parte din bugetul Frontex va fi alocat pe viitor uh, programului Frontex Plus. De asemenea, vreau să vă întreb care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească statele membre în ceea ce privește ajutorul financiar și tehnic. Italia spunea clar că dacă e să fie țară gazdă, își dorește să primească o despăcubire bănească, financiară. Ori până în momentul de față, uh, Frontex uh, nu are acest obicei de a desfăgubi. Ce se va întâmpla pe viitor? De asemenea, uh, presa germană spunea că guvernul italian discută acum cu guvernul francez în ceea ce privește um, împărțirea responsabilității. Uh, dar, pe de altă parte, au mai existat și alte declarații cu privire la modul în care responsabilitatea trebuie să fie răspândită sau împărțită întru totul de către toate statele membre. Care este ideea, practic, pe care uh, o sprijiniți dumneavoastră? Doamna Ferrara. Uh. Mulțumesc, doamna Malmström. Voi repeta ceea ce au spus antevorbitorii mei. Uh, Însă vreau să vă întreb uh, în care e diferența între Frontex Plus și Mare Nostrum, pentru că ministrul nostru de interne, Alfano, continuă să susține că Frontex Plus va, va înlocui Mare Nostrum, pe când dată tocmai ați spus și astăzi că sunt două operațiuni diferite a fi vorba deci de o operațiune uh, suplimentară, diferită. De, mi-ar plăcea să știu care sunt aceste diferențe între cele două operațiuni și mai ales dacă puteți confirma că operațiunea Frontex Plus nu va avea loc în ape internaționale, pentru că ar fi o diferență importantă față de ceea ce face Mare Nostrum și dacă așa va fi, ce se va întâmpla cu bărcile migranților în apele internaționale. Vor fi lăsați acolo să se nece, vor fi salvați. Cine își va asuma răspunderea cu ce se întâmplă cu aceste persoane din apele internaționale? Și aș dori un răspuns precis uh, în legătură cu uh, ce operațiune va fi doar o patrulare a frontierelor dacă vor și respinge pe unii, vor uh, face și operațiuni de salvare. E necesar să ne gândim și la aspectul drepturilor omului. pentru că mai nostru probabil că se va termina cel târziu în noiembrie. Care state au dreptul? Pentru că astăzi am citit și eu de această posibilă aderare din partea Germaniei, Franței. Mă întreb celelalte state europene ce vor face? Nu vor avea niciun fel de răspundere sau care va fi uh, rolul lor în uh, această situație de urgență a imigrației în ce privește Frontex. Uh, bugetul este de 23 de milioane, cheltuieli administrative 30 de milioane, pentru sediu 5 milioane, sediu din Polonia, într-o perioadă de austeritate. Nu credeți că e mai bine pentru o mai eficientă gestionare a costurilor și, de a cheltuie, și a cheltuielor să prevedem un sediu în Sicilia, să spunem, pentru că e unul din locurile cele mai afectate de aceste fluxuri migratorii, nu în Polonia. Și ce credeți? Nu ar fi bine ca ESA să se ocupe mai bine, mai mult de Italia, că uh, știm că a fost o creștere de mai mult de 60% a cererilor de azil. Și deci ar trebui să se țină mai mult cont de Italia. Mulțumesc. Mulțumesc și acum, domnule comisar, ați ascultat întrebările. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Cu toții ați vorbit despre Mare Nostrum și Frontex, prin urmare voi începe cu această temă. Dar dacă nu mă înșel, uh, domnul Hilarias va veni în fața dumneavoastră mâine și prin urmare veți primi detalii tehnice din partea sa. Bun, Mare Nostrum, după cum știți, a fost uh, creată după dezastrul uh, de la Lampedusa. Este o operațiune italiano-italiană. 100 de mii de persoane au fost deja salvate de către marina italiană. Prin urmare, această operațiune este una remarcabilă și nu putem decât să felicităm Italia, Italia pentru tot ceea ce a făcut. Partea proastă însă a acestei, o, a acestei situații este aceea că traficul de persoane din uh, Africa de Nord spre Europa s-a intensificat. Au uh, apărut din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai multe nave șubrede, tocmai uh, deoarece toată lumea se așteaptă ca cineva să-i salveze pe eventualii naufragiați. Acum, ce, ce se va întâmpla cu Mare Nostrum? Ei bine, decizia aceasta revine Italiei. Uh, este o operațiune italiană, prin urmare decizia finală trebuie să, vină în, să, să, să fie luată în Italia. În ceea ce privește Frontex Plus, trebuie să vă spun că uh, Frontex Plus nu va fi mare nostrum. Uh, Frontex nu dispune de mandatul, de banii, de resursele necesare pentru a prelua activitățile Mare Nostrum. Mare Nostrum este o operațiune foarte costisitoare, uh, implică niște costuri pe care Frontex nu și le poate permite. Prin urmare, nu putem înlocui Mare, Mare Nostrum. Uh, operațiunea Frontex Plus poate să fie una complementară, mai limitată. Colaborăm deja cu autoritățile italiene, cu cele malteze și grece și sperăm să găsim și mai mulți colaboratori pentru a putea stabili clar care vor fi dimensiunile acestei operațiuni. Trebuie să stabilim clar, să evaluăm clar care sunt uh, nevoile uh, acestui uh, proiect, acestei structuri, care sunt costurile implicate, care pot fi costurile implicate de această structură. Deocamdată nu am cifrele pe care mi le cereți, cifrele con- concrete, dar peste în decursul uh, următoarelor zile cu siguranță vor veni și aceste cifre cât se poate declare. În ceea ce privește Frontex, ne dăm cu toții seama că este o agenție, Frontex este o agenție care se ocupă de asigurarea siguranței granițelor. Prin urmare, Frontex Plus este de la bun început ușor handicapată din pricina acestei uh, Uh, din pricina înrudirii sale cu, uh, cu Frontex. Cu siguranță pe viitor uh, refugiați noi vorbate la ușile Europei, fie că provin, vor proveni din nordul Europei, fie că vor proveni din Irak sau Siria. Prin urmare, avem nevoie de o politică cât se poate de coerentă și armonizată pe această temă. Cu, cu siguranță pe viitor vom oferi în continuare asistență umanitară, uh, Uh, vom sprijini taberele de refugiați din afara Irakului, din afara uh, Siriei, din interiorul uh, uh Irakului de asemenea. Vom încerca să găsim uh, colaborări, să consolidăm colaborările cu statele din Africa de Nord. Vom încerca să ne asigurăm că legislația pe care o avem este, re, este respectată, că uh, toate statele implicate vor respecta standardele noastre, că vor respecta propunerile de la, de la Dublin, că vor uh, uh, trata absolut toate cererile de azil cu care vor fi confruntate. E importantă tratarea cererilor de uh, azil, în primul și în primul rând. Asilul va fi acordat sau nu. Iar în cazul în care nu va fi acordat, atunci și uh, trimiterea acasă a refugiaților trebuie să respecte niște reguli. Uh, E clar că uh, există legislație internațională pe această temă deja, trebuie să ne asigurăm că ea este implementată. Refugiații nu pot fi pur și simplu dați afară. Uh, din păcate există în continuare astfel de situații în afara Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană se asigură că ai săi uh, parteneri Uh, respectă regulile în vigoare. Ei bine, cât va costa toată asta, nu vă pot spune. Comisia Europeană încearcă acum să-și dea seama dacă poate transfera, transfera bani din bugetul actual pentru anul uh, viitor. Vom încerca să vedem în ce măsură uh, diferitele operațiuni pot fuziona. Asta pentru a crește bugetul pe cât se poate de mult, dar cu siguranță vor mai fi, va mai fi nevoie de bani. Tocmai de aceea vom apela la statele membre pentru a obține atât fonduri cât și uh, echipamente. Iar dumneavoastră, bineînțeles, alături de Consiliu va trebui să încercați să găsiți banii de care avem nevoie. Odată ce se stabilește clar mandatul și responsabilitățile Frontex Plus, și cu siguranță asta se va întâmpla cât mai curând cu putință, uh, sunt absolut convins că directorul Frontex mâine dimineață vă va oferi mai multe detalii pe această temă. Ei bine, după ce va fi stabilit mandatul, după ce vor fi stabilite uh, responsabilitățile, toate statele membre vor fi informate, iar eu împreună cu ministrul Alfanu, Alfano vom contacta statele membre și vom vedea în ce măsură fiecare stat membru în parte ne poate ajuta. Uh, Uh, am luat deja legătura cu uh, ministrul din uh, Franța. Franța ne va sprijini. Mâine călătoresc în Malta și voi discuta și, această, și această, despre acest subiect, iar ministrul Alfano, de asemenea, poartă o serie de discuții cu miniștrii, cu omologii săi din alte state. Vom reuși să cristalizăm acest mecanism de asumare a responsabilităților. E important să-l găsim. Deocamdată Germania, Suedia, Franța și, bineînțeles, Italia, cărora li se adaugă și Regatul Unit, uh, își asumă practic vreo 75% din uh, toți uh, solicitanții de azil din uh, Uniunea Europeană. Și pe lângă aceste state mai sunt alte state membre care fac foarte, foarte puțin. Și tocmai de aceea aceste state trebuie să fie angajate. Bineînțeles, nu putem forța aceste state membre să facă ceva, nu avem niciun fel de lege în acest sens, ci uh, Uh, singura armă care ne stă la dispoziție este aceea a diplomației, trebuie să încercăm să convingem aceste state membre să se implice în toate programele uh, demarate. Schimbării s-au uh, înregistrat deja, dar prea puține. De ce? practic vin oamenii din Africa de Nord peste Mediterana în Uniunea Europeană uh, pe căi ilegale? Pentru că nu există căi legale care să le permite să ajungă în Uniunea Europeană. Trebuie să găsim acest cadru legal. Și asta încercăm. Discutăm deja cu uh, statele membre și uh, cercetătorii ne-au dovedit cât se poate de clar că că putem să schimbăm lucrurile, dar, din păcate, deocamdată uh, Um, mare lucru nu s-a schimbat, iar uh, cel care mă va înlocui cu siguranță va trebui să preia uh, cele lucrurile pe care le-am discutat sau le-am clarificat noi până în momentul de față și să le transforme în realitate. Uh, cam atât vă pot oferi în ceea ce privește detaliile legate de Frontex. Deocamdată nu dispun de mai multe date. În ceea ce privește acei foreign fighters, ei bine, 9 până la 10 state europene raportează cetățeni care s-ar fi dus în uh, Irak sau în Siria pentru a uh, lupta unii dintre ei rămân acolo, alții se întorc. Cel care a cauzat drama de la muzeul uh, din evreiesc din, uh, Isla, din Bruxelles era un astfel de foreign far, uh, fighter. Uh, Uh, dar cam astea sunt informațiile pe care le avem noi la dispoziție în momentul de față. De fapt, tema este una care vizează serviciile secrete. Noi nu avem de gând să confiscăm pașapoarte, nu avem de gând să stabilim reguli cât se poate declare cu privire la dreptul de călătorie. Aceste competențe revin statelor membre. Noi, la nivel european, nu putem decât să discutăm, să facem schimb de experiență și am creat acea Uh, rețea rețea care se bazează pe informațiile oferite și datele oferite de către uh, oamenii de știință. Uh, vorbim sau încercăm prin această rețea să le prezentăm tinerilor sau noilor înrolați experiențele avute de uh, uh, foreign fighters din uh, trecut, încercăm să-i, să convingem în felul acesta de inutilitatea activităților, lor. Dar cam atât putem noi face. În ceea ce privește traficul de copii, domnule Kirkhope, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Știți prea bine că există reguli cât se poate de clare, speciale pentru pro- protejarea copiilor în ceea ce privește azilul și când vine vorba de traficul uh, cu scopul de supunerea copiilor la o muncă forțată sau la activități uh, uh, sexuale, prostituție, etc. Și acest aspect este inclus într-o serie de acte legislative și copiii sunt supuși unor reguli speciale. Bine, ele pot fi rafinate și cu siguranță vor fi pe viitor. Acum, în ceea ce privește Kosovo, E într-adevăr, Kosovo, Kosovo e într-adevăr singurul stat din Balcanii de Vest care nu va beneficia în viitorul apropiat de liberalizarea vizelor. Colaborăm cu autoritățile din Kosovo. Acestea au făcut o, sau am, am făcut o a doua evaluare a progresului înregistrat în Kosovo. Am făcut această evaluare în uh, vara aceasta. Știți că în momentul de față se formează un guvern în Kosovo, un nou guvern, prin urmare nu prea avem omologi. Uh, Um, analiza, evaluarea din vară ne-a arătat că s-au uh, reputat o serie de, sub, de, de s-au făcut o serie de progrese în Kosovo, dar mai există multe lucruri uh, de îmbunătățit, de asemenea, um, spre exemplu, tratamentul aplicat uh, minorităților, combaterea corupției, independența justiției, etc. Vom colabora cu autoritățile din uh, Kosovo pentru a ameliora și aceste aspecte. Bineînțeles, ne dorim uh, o liberalizare a vizelor și pentru cetățenii din Kosovo, dar nu putem oferi acest regim uh, simplificat atâta timp cât aceste aspecte despre care vă vorbeam, pe care le-am constatat în evaluarea noastră, nu sunt ameliorate. Acum, în ceea ce privește stocarea datelor. Se spune undeva, s-a spus uh, undeva că directiva privind stocarea datelor propusă de Uniunea Europeană nu ar fi proporționată. Se spune undeva, știți prea bine unde se spune, și anume în, cur- în uh, decizia uh, Curții Europene de Justiție. Dar bine, știți de asemenea că cu doi ani în urmă Comisia Europeană a reevaluat ea însă și această directivă și a ajuns la aceeași concluzie ca și Curtea uh, Uh, europeană de Justiție și tocmai de aceea a propus o serie de aspecte care și maniere în care aceste aspecte pot fi ameliorate. Dar cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiție nu a ținut uh, absolut deloc cont de evaluarea și propunerile făcute de către Comisia Europeană. S-a pronunțat uh, complet împotriva directivei. Acum ce se face? Ce, ce putem să facem? Comisia Europeană nu poate decât prin intermediul intermediul uh, unei noi evaluări legislative juridice să reevalueze pur și simplu acest uh, text legislativ. Procesul de reevaluare este deja în curs și, bineînțeles, el va fi um, încheiat cândva în uh, mandatul viitoarei comisii europene. Nu suntem însă într-o totul, sau nu suntem în continuare de acord cu uh, sentința pronunțată de către Curtea Europeană de Justiție, dar ce putem să facem? Nu putem decât să o acceptăm. Prin urmare, noi încercăm în momentul de față să evaluăm care anume alte acte legislative trebuie să fie modificate ca urmare a declarării uh, directivei privind stocarea datelor ca nulă și neavenită. Uh, Uh, din punctul nostru de vedere, uh, există câteva acte legislative cât se poate declare, care trebuie să fie neapărat modificate. Există voci care cer modificarea mai multor acte legislative, dar, bine, vom mai evalua asta. Mulțumesc. Mai avem uh, timp pentru întrebări și răspunsuri. Lista este însă închisă. Dacă mai aveți alte întrebări, puteți să le adresați prin e-mail. Bun. Da, acum cuvântul domnului Radev. Dar vă rog, avem 20 de persoane deja pe listă, așa că un minut dacă se poate. Stimată doamna comisar Malmström, само на зараждането на ултрарадикалната терористична организация. Mulțumesc, doamna Malmström. Da, nu e vorba doar de organizații teroriste radicale ca statul islamic, ci și de mii de cetățeni europeni care, iată, îngroașă rândurile acestor teroriști. Avem multe exemple. Eh, acești combatanți din străinătate se întorc în Europa și sunt o amenințare serioasă la adresa, seri- eh, la adresa mă scuza, securității noastre. Ce măsuri se adoptă la nivel european și mai ales de către Europol ca să nu se producă în Europa vreun act terorist de către acești combatanți. Iată, asistăm la un nou exod din, dinspre Irak. Mai mult de 2 milioane de persoane fug pentru a salva uh, viața uh, din calea pericolului. Uh, pot ajunge în Uniunea Europeană. A, a fi oare pregătiți pentru un val de imigranți din Irak? Ce măsuri vom adopta pentru a ajuta statele membre Uh, care ar fi primele expuse. Ar trebui să evităm și sper să nu se producă o nouă Lampedusa. Mulțumesc. Lambrecht, doar un minut, vă rog. Uh, with regard to... Mulțumesc. În ce privește Curtea Europeană de Justiție și sentința asta în legătură cu păstrarea datelor și directiva păstrării datelor, cred că ideea și implicațiile acestei sentințe în legătură cu păstrarea datelor cu caracter personal uh, se pot limita se poate limita doar la uh, că se poate limita doar la păstrarea datelor telefonice e uh, mult prea îngustă o astfel de interpretare. Curtea a spus clar că păstrarea datelor cu caracter personal fără suspiciuni concrete sau fără un risc concret nu ar fi compatibilă cu articolul 7 sau 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană Asta este o declarație clară. Deci, sigur că rămâne deschisă situația în care s-ar putea păstra da, date personale bazându-ne pe un risc sau suspiciune. Dacă asta e necesar și proporțional, dar asta e o altă chestiune, sau dacă e necesar din punct de vedere politic, dar din punct de vedere legal, lucrurile sunt lăsate deschise de uh, curte, dar ce e clar spus de curte e că fără un risc sau o suspiciune, pur și simplu păstrarea datelor uh, cu caracter personal nu e uh, un lucru compatibil cu Carta Drepturilor Fundamentale și nu putem ignora asta. Când ne gândim la acordurile ex, uh, existente ca PNR sau SWIFT sau propunerile referitoare la păstrarea datelor referitoare la pasageri, așadar mi-aș fi dorit un răspuns mai în detaliu. Cum credeți dumneavoastră că cerințele curții vor fi respectate? Doamna Windberg. Mulțumesc. Mă rog, deja mi s-a răspuns întrebările pe care și vrut să le pun, dar aș vrea să mă refer la altceva. Vorbiți de procedurile legale în Uniunea Europeană. Ce credeți despre deschiderea de ambasade în diferite țări? Uh, cine ar putea uh, să se înscrie pentru ambasada UE? Uh, cine ar fi de, de exemplu, cineva care merge din Siria în Suedia și obține permis de ședere, uh, numărul lor ar putea crește, numărul solicitanților și așa, așa că Suedia n-ar mai putea rezista presiunilor fluxului migratoriu. Ce părere aveți? Uh, pot și alte țări să-și asume această povară, ar putea UE să uh, determine procentajul pentru fiecare țară. Eu n-aș fi de acord cu așa ceva, dar vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Entfeld, nu știu, ați spus cumva numele meu că n-am auzit, dar oricum, da, mulțumesc, mulțumesc doamna comisar că sunteți aici pentru a discuta cu noi. Am câteva întrebări în legătură cu păstrarea acestor date, la fel ca domnul Albrecht, cred că consecința acestui fapt merg mai mai departe. Ar trebui să ne gândim la PNR, TFTP și alte programe și mă întreb de ce Comisia Europeană uh, insistă cu acest PNR uh, UE, pe când Parlamentul a spus foarte clar că nu vrea așa ceva. Comisia a retras alte directive sau propuneri de directive, cum ar fi uh, uh, pentru că nu s-a bucurat de susținere în Consiliu. Deci de ce insistați cu o măsură care nu se bucură de susținerea Parlamentului și care probabil din punct de vedere juridic uh, nu este o măsură corespunzătoare? Apoi ce a făcut Comisia nu trebuie să intru în detaliu, dar tot scandalul ascultărilor ilegale, mai ales cu SUA, dar și alte țări, cu măsuri de supraveghere în masă. Ultima, ultimul caz este o bază de date numită IC Reach, în care securitatea americană și agențiile de informații americane pot intra și consulta datele noastre stocate acolo doar cu o căutare pe Google. Ehm, în ultimul rând, ce se întâmplă cu eh, dreptul de a opta al eh, Marii Britanii, al Regatului Unit? Eh, Consiliul va, se pare că va pregăti o, o măsură pentru sfârșitul anului. De ce nu știm acest lucru? Nu știm nimic de acest lucru. Marea Britanie va fi sau nu parte la așa ceva? Doamna Guillaume, da, ați abordat un număr impresionant de subiecte interesante, dar mai ales în ce privește chestiunea fluxurilor migratorii, eu sunt convinsă că ce e important este să, uh, să putem face o legătură coerentă între diferitele subiecte pentru a încerca să avem o politică așa numită holistică în materie de migrație. Eu sunt partizan a acest, acestei politici. Credeți noastră că după cinci ani și după ce ați fost și uh, europarlamentar, credeți că o abordare globală, transversală, coerentă mai este încă posibilă sau uh, nu? Si, Madame Guillaume, Madame Dali. Mulțumesc acum, doamna Dali. Dali, mulțumesc. Aș fi vrut să vorbesc malteză, dar nu avem interpretare, se pare. Uh, îmi pare foarte rău. Asta mi s-a întâmplat și la alte reuniuni de comisie. Oricum, mulțumesc doamne comisar pentru prezentare. Da, în ultimii ani Uniunea Europeană a luat măsuri, a făcut pași pe calea bună în ce privește azilul și imigrația, dar consider că trebuie să facem mai multe, mai ales în domeniul imigrației ilegale Cred că încă suntem departe de a avea un uh, sistem de partajare a răspunderii în Uniunea Europeană. Astăzi s-a văzut foarte clar că Frontex Plus uh, are o situație foarte tulbure. Cred că de la început ar trebui totuși să existe niște linii directoare foarte clare în legătură cu rolul uh, ce fel de misiune va fi Frontex Plus, unde va acționa din punct de vedere geografic? Spuneți că avea un, o sferă de aplicare mai limitată decât mare nostru, dar ce înseamnă asta? Mai precis am dorit să știm. Și ați menționat uh, astăzi că doar câți, câteva state membre uh, preiau solicitanții de azil. Aveți planuri concrete ca să asigurați această partajare a responsabilității? Pentru că, până la urmă, este o chestiune europeană. Mulțumesc. Vom va continua avec... Mulțumesc acum, doamna Atkinson. Mulțumesc. Două întrebări. Unu, uh, migrația ilegală. Eu sunt din Dover și Dover este în linia întâi a uh, imigrației ilegale. Astăzi, uh, primarul socialist al Caleului a amenințat cu o blocadă din partea Franței. Aș putea avea o reacție din partea Comisiei în al doilea rând. Mandatul de arestare european în Uh, această săptămână, doi alegători ai mei au fost arestați cu acest mandat. Sunt într-o închisoare spaniolă pentru niciun, a, nicio altă faptă, faptă decât că uh, fiul lor era foarte bolnav și l-au dus în străinătate pentru îngrijiri. Uh, noi avem habeas corpus în Marea Britanie și ne-am născut cu drepturile noastre, nu ne-au fost conferite sau dăruite. Nu sunt compatibile cu legea europeană. Poate ne puteți explica uh, mai multe în legătură cu consecințele uh, uh, unei astfel de situații. Mulțumesc acum doamna Gomes. Un minut. Mulțumesc, doamna comisar. Uh, am și eu o vreme pozitivă despre munca noastră și aș, îmi pare bine că se pare că veți fi numită din nou în post. Uh, în legătură cu amenințarea Ebola, este o amenințare clară asupra uh, securității europene, securității biologice, dar n-am prea văzut nicio reacție din partea Comisiei. Pentru asta e nevoie de această sinergie pe care nu o vedem. Aș dori niște comentarii aici. Apoi, corupția. Ați vorbit de lupta împotriva corupției și de importanța ei. Avem un domeniu în care sunt multe de făcut. E vorba și de cooperarea judiciară care lipsește în multe domenii, dar mai ales în lupta împotriva corupției. De exemplu, în acest moment sunt oameni în Germania condamnați de uh, tribunalul din München, din München pentru da, în, pentru, pentru mituirea unor uh, funcționari din, uh, un alt funcționar din Portugalia și Grecia, însă instanța nu, uh, nu face publică sentința. Iată, autoritățile eh, judiciare din eh, Portugalia solicită colaborarea eh, germanilor și asta nu se întâmplă. Cine sunt cei corupți în Portugalia, cine sunt cei care au primit mita? Extraordinar, nu se poate afla acest lucru, deci trebuie ca comisia să intervină. Doresc niște comentarii, vă rog. Mulțumesc, doamna Sargentini. Mulțumesc, două întrebări scurte. Una, bazându-mă pe remarca dumneavoastră că oamenii se urcă în bărci pentru că nu au nicio cale legală de a intra în Uniunea Europeană, sunt foarte de acord cu această declarație, dar m-aș putea atunci aștepta și sper că veți fi din nou comisar și poate cu aceeași competență, dar aș dori să văd mai multe propuneri în viitorul apropiat în legătură cu migrația pentru muncă. Avem directiva cu muncitorii sezonieri, avem detașarea, avem nevoie urgentă de uh, legi pentru migrația în domeniul muncii uh, și necalificate. A doua întrebare, recent, acordul PNR-UE Canada a fost semnat recent, însă am văzut uh, uh, sentința Curții Europene în legătură cu păstrarea datelor, oare n-ar fi inteligent uh, ca noi și Comisia Europeană să solicităm curții o sentință, pentru că cred că ne încălcăm propria legislație pentru un moment. Madame Sargentini, Madame Iusmenova. Mulțumesc, doamna Iusmanova. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Doresc să vă atrag din nou atenția asupra refugiaților din sudul și sud-estul Europei statisticile Agenției Naționale din Bulgaria pentru Refugiați în 2013, 7544 de persoane au, declarat, au cerut protecție în Bulgaria. Numărul acestor persoane între ianuarie și iulie 2014 este de 4452 și uh, cifrele cresc în mod constant. Bulgaria încearcă să-și respecte angajamentele ca să asigure protecția și să garanteze drepturile fundamentale ale acestor persoane, dar uh, țara se află în dificultăți serioase pentru a-și juca rolul în acest sens, nu are resurse financiare suficiente. Bulgaria nu e singura țară în această situație. Uh, e o presiune la care sunt supuse toate țările din Sud. Ce opinie aveți în legătură cu posibilitatea de a răspunde anumitor dificultăți cu un program comun european de reașezare? gândindu-ne și la principiile de solidaritate și de responsabilitate și implicațiile acestora din punct de vedere financiar, așa cum scrie la articolul 80 al tratatului privitor la funcționarea Uniunii Europene. Mulțumesc și acum doamna Mayer. Voorzitter, dank u wel. Um, ten eerste, ik vind het nog steeds absurd dat de commissaris hier de... Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte că doamna comisar uh, spune că imigrația e o șansă. E absurd. Frontex Plus, nu știu exact ce va face. Va fi un serviciu plus de control la frontieră? Va uh, fi o structură pentru primirea refugiaților sau nu? Și apoi, va exista un registru al acestor imigranți, uh, intrarea lor pe teritoriul european? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Weidenholz, domnul Weidenholzer, dacă am pronunțat bine. Herr, Herr Weidenholzer. Ähm, Doamnă comisar, găsesc că este foarte corect că ați vorbit despre problematica celor care luptă în străinătate. Dar uh, cred că uh, nu poate fi o soluție până la urmă să le retragem cetățenia. Cred că este o mare problemă legată de recrutări. Sunt recrutați oameni din anumite uh, sfere sociale sunt transformați în jihadiști și să știți că uh, fenomenul ia amploare. Eu am văzut că în spații publice, în parcuri, acești oameni sunt atrași cu metode diverse, foarte moderne. Nu știu dacă nu ar trebui să punem accentul pe prevenție, să descurajăm aceste rețele de recrutori mai degrabă decât să ajungem la probleme legate de întoarcerea acestor luptători în străinătate. Mulțumesc domnului Weidenholzer. Iar acum are cuvântul doamna Kinke. Si, e, eh, Doamna Kinke. Mulțumesc, da, <laughs> nu, nu mi-am înțeles exact numele așa cum l-ați pronunțat. Doamna Kinke. Multe lucruri au fost puse deja. Bun, mulțumesc și eu, doamne comisar Malmström, pentru că am avut și o acțiune comună în uh, activitatea dânsei. Bun, dumneavoastră ați spus foarte clar, ați spus că Mare Nostrum nu va fi înlocuită de Frontex. Sunt două lucruri uh, diferite, însă, totuși, apoi am asistat la o altfel de prezentare a situației. Cred că ar fi important de lămuri lucrurile. Bun. Uh, atunci, aș întreba, la fel ca doamna Silvie Ghiom, e posibil să nu reușim să avem o politică comună, europeană, viitoare la gestionarea fluxurilor de uh, solicitanți de azil și uh, de migrație, ar trebui un Consiliu Jai uh, lărgit pentru a reuși să ieșim dintr-o situație de urgență continuă, pentru că pentru mine Frontex este doar o, o, are doar o acțiune în situație de urgență. Noi nu avem o politică de prevenție. Nu avem nici măcar o politică pentru fluxurile normale migratorii. Trebuie să investim mai mult în asta. Deci rămân în continuare nedumerită. Dacă avem o campanie publicitară pe care trebuie să o facem, nu e doar cea pentru, pentru controlul frontierelor, ci Uh, e motivul pentru care Uniunea Europeană a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, drepturile omului. Asta este lucru, asta este lucru care ne lăudăm noi cel mai mult. Mulțumesc. Acum doamna Spinelli. Mulțumesc, doamnă comisar. Sunt de acord cu preocupările antevorbitoarei mele și astfel încât mă voi limita la spune mm, doar câteva lucruri. Ați elogiat acțiunea Mare Nostrum că a salvat multe persoane, de aceea se spera într-o uh, europenizare a uh, misiunii Mare Nostrum. Însă se întâmplă exact pe dos. Sunt două inițiative separate, una Mare Nostrum și cealaltă Frontex Plus, cu misiuni complet diferite. Frontex Plus va efectua control și patrulare și nu se știe exact câte state vor participa, nici de ce mijloace va dispune. Doamnă comisar, problema e că guvernul italian, care a avut inițiativa Mare Nostrum, uh, are o cu totul altă uh, poveste. Guvernul italian spune că Frontex Plus va înlocui sau va fi ceva mai mult decât Mare nostru. Asta cred eu că, și cred că puteți fi de acord cu mine, asta ar însemna sfârșitul lui Mare nostru. Și deci un număr din ce în ce mai mare de uh, persoane decedate în Marea Mediterană. Mulțumesc! Merci, Madame Spinelli. Uh, maintenant, Madame Albi. Mulțumesc, doamna Spinelli. Are cuvântul acum doamna Albi, Albiol. Señora, señora comisaria, según... Doamnă comisar, înaltul comisar pentru refugiați al ONU spune că în 2014 avem 1800 de cazuri de decese de, prin nec în Mediterană a unor persoane care fugeau de război, de foamete, războaie provocate de guvernele și firmele din nord în țările din sur. Mii și sute de mii de persoane încearcă în fiecare an să intre în fortăreața Europa. Pentru noi, soluția nu trece prin Frontex, nici prin Frontex Plus. Soluția ar fi, de exemplu, să nu mai vindem țări, ă, să nu mai vindem, scuzați, arme pentru țări în conflict sau ca firmele noastre să nu mai jefuiască teritoriile din Sud. Doamnă comisar, aș avea și o întrebare. Știți care e situația frontierei din sud, din Ceuta și Melilla, unde constant se încalcă drepturile omului? Știți că nu se respectă nici măcar legislația spaniolă, nici cea europeană, se fac deportări ilegale, știți că nu se poate avea acces la mecanismele de protecție internaționale. Uh, Organizația Human Rights Watch a denunțat utilizarea excesivă a forței din partea gardei civile spaniole în Melilla. Asta e oare Europa pe care ne-o dorim și vă doriți? Mulțumesc! Lauristin. Thank you, Madam Chair. Doamna Lauristin, mulțumesc, doamna președinte. Și uh, mulțumesc uh, și uh, doamnei comisar pentru jobul foarte dificil pe care îl are. Cred că nu este uh, momentul să ajungem la anumite concluzii, dar aș întreba care sunt uh, ideile pentru uh, soluții noi pe care poate nu ați avut timpul necesar să le implementați și care ar putea să fie sugestii pentru următorul uh, comisar pentru că ne dorim uh, ca mecanismele europene uh, să devină mai eficiente, nu doar să salveze pe oameni de la moarte, dar cum pot acei oameni să fie integrați până la urmă în societăți, pentru că s-au pus la dispoziție sume de bani în diverse țări, în diverse modalități, dar mereu ni se spune că mecanismele nu sunt suficient de eficiente. Poate pe plan educațional se poate face ceva iar uh, copiii și tinerii uh, poate că ar trebui să poată să beneficieze de soluții uh, europene mai benefice. Ne gândim aici la copiii migranților, la oamenii tineri care ajung aici, pentru că am văzut că Um, a doua și a treia generație uh, a migranților în continuare se poate întâmpla să nu fie um, încadrați uh, în societate. Aveți, din acest punct de vedere, soluții pentru viitor? Mulțumesc, doamna președintă, doamna Dati. Și uh, Eh, au fost eh, adresate deja multe întrebări pertinente. Dumneavoastră eh, înși vă ați evocat dificultățile existente în clipa de față în a administra problemele fluxurilor migratoare. Deci, din punct de vedere al securității, ă, problemele sanitare ă, necesită rezolvări. S-a menționat aici Ebola. Există alte probleme de acest tip. Și ieri ă, primarul din Calais a afirmat că este șocat de problema migranților care ajung acolo pentru că este un punct de tranzit după aceea spre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu poate să rămână indiferentă la tragedia acestor oameni și eu cred că este acum o proastă gestiune a frontierelor noastre externe. Să ne gândim la problemele de la Calais, de la Lampedusa și uh, inclusiv uh, la fluxul migrator care ajunge în Regatul Unit al Marii Britanii. Eu cred că trebuie să găsim soluții pentru a limita această uh, migrație clandestină și în același timp să stabilim problemele umane uh, cu care se confruntă acești migranți. Deci trebuie să găsim soluții pentru că, din păcate, fluxul migrator, în ciuda eforturilor noastre, uh, se amplifică. Deci, dincolo de uh, susținerea noastră pentru Frontex Plus, ne dorim ca în Europa să colaborăm cu statele de origine și de tranzit și să tratăm până la urmă cu mai multă seriozitate migranții. Președinta o întrerupe pe vorbitoare. Voi ajunge la o concluzie. Va exista oare un comisar pentru problemele de migrație? Pentru că s-au făcut promisiuni din acest punct de vedere în campania electorală. Următoarea intervenție. Pot să intervin? Domnul Boni. I'm sorry, but euh, thank you very much, madam. Thank you very much, madam commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru explicarea în detaliu a multor probleme dificile. Am o singură întrebare. Cum putem uh, să ajutăm uh, fiind la finalizarea în cadrul uh, preocupărilor comisiei eforturile în ce privește datele referitoare la persoană. Cum vedeți dumneavoastră posibilitățile de a organiza mai bine munca? și poate și să determinați președinția să prezinte opiniei publice o agendă, o foaie de parcurs a acestui proces. Mulțumesc, domnule Boni, doamna Bos, doamna Bilț și domnul Becker sunt și ultima va fi pentru încă un minut doamna Zipel. Dar vă rog să respectați timpul de intervenție pentru că deja ne aflăm în întârziere. După aceea așteptăm răspunsurile doamnei comisar. Eh, Doamna Post, mulțumesc. Am urmărit cu atenție discuțiile din ultima oră și mă simt uh, puțin frustrată în legătură cu modul în care încercăm să dezvoltăm Uniunea Europeană. Va fi o Uniune Europeană cu față umană sau mai degrabă o fortăreață? Mi-am pus speranțele în Frontex Plus, credeam că va fi ceva, ceva înlocui Mare Nostrum, dar înțeleg acum că uh, greșeam în interpretarea mea. Deci, eu cred că în continuare vom uh, pune la dispoziție resurse pentru Mare Nostrum și statele uh, membre, în, pe de altă parte, vor încerca să uh, se implice în crearea unei noi organizații, dar efortul cel mai mare îl va avea Italia fără o implicare care substanțială altora. Deci eu aș întreba atunci, Uniunea Europeană este o Uniune umană? Ne apărăm valorile uh, care stau la baza acțiunii noastre? Doamna Corața Birci, doamna comisar, vă mulțumesc pentru numirea dumneavoastră. Dacă ne gândim cum putem să salvăm uh, vieți uh, într-o manieră legală în Mediterana, uh, m-am bucurat să aud că dumneavoastră doriți să rămâneți angajată pentru ca toate statele membre să se implice în salvarea refugiaților. Suedia preia 20% dintre refugiați. Dar trebuie să salvăm vieți, dar după aceea ne gândim că acești oameni vin pentru ca tot restul vieții să îl petreacă în Suedia, apar uh, probleme care merită să fie analizate. Iar în ce privește traficul de persoane, ce intenționați să faceți pentru ca toate statele membre să implementeze uh, directiva pe care noi am adoptat-o în fosta legislatură. Iar, de asemenea, strategia vis-a-vis -vis de minorii uh, traficați. Uh, mă întreb, doriți să elaborați un nou plan de acțiune pentru a veni în întâmpinarea copiilor? Mulțumesc, domnul Becker. Mulțumesc. Prima întrebare legată de Frontex, dacă numărul migranților prin Mediterana a crescut de 8 ori, mie mi se pare că bugetul de care dispune Uh, Frontex nu mai uh, este corespunzător, cred că ar fi nevoie de un uh, plus de 20 de milioane de euro. Cum vedeți dumneavoastră din acest punct de vedere finanțarea pentru 2015? Spuneați că există și în lucru un nouă legislație privind registrul numele pasagerilor. A treia întrebare. Există preocupări la nivelul Comisiei și dorința colaborării cu statele terțe. Mulțumesc pentru ultima intervenție. Un minut, doamnei Țipăl. Uh, Foarte pe scurt, Italia anunță că va stopa uh, proiectul mare nostru care va fi preluat de Frontex Plus. Care este Uh, concret înțelegerea cu ministrul Alfano, pentru că uh, există miniștri italieni care uh, afirmă că Mare Nostrum va continua pe plan național, iar Frontex își va asuma responsabilități în apele internaționale. Așa să fie. Mulțumesc, doamne Zipel, și dau cuvântul doamnei comisar pentru câteva minute. Mulțumesc. Voi încerca să am o intervenție foarte scurtă, dar au, mi-au fost adresate atât de multe întrebări. Doamna Dati, de pildă, v-ați întrebat dacă va exista un comisar pentru problemele de migrație? Nu știu să vă răspund, pentru că domnul Juncker este cel care va decide asupra componenței viitoare comisii, dar eu cred că um, totul va fi pregătit până săptămâna viitoare. Dacă el s-a angajat în campanie, atunci să-i mai adresați această întrebare. Și mai există și alte întrebări care se referă la responsabilitățile uh, comisarului pentru probleme de justiție, de pildă în legătură cu mandatul de arestare. Da, ă, eu sunt de acord că aici, la nivelul Consiliului, se acționează foarte lent. Acum câteva cuvinte legate de migrație, pentru că dumneavoastră vă întrebați dacă noi procedăm corect. Nu. Din punct de vedere al problemelor de economie și al locurilor de muncă, eu cred că fenomenul migrației în ă, deceniile care urmează ă, vor constitui marea problemă pentru Europa, pentru că Migrează oameni din toate colțurile lumii. Uh, vor fi oameni care încearcă să uh, fugă din calea sărăciei, uh, oprimării, Uh, din alte motive, cum se întâmplă în Irak, în Siria. Dar o foarte mică parte a acestor oameni vor uh, încerca să vină în Europa. Au venit 100 de mii de sirieni în Europa, 100 de mii din 3 milioane de uh, refugiați și din Irak încă nu au început să vină migranți. Ei s-au oprit în statele vecine, dar uh, cred că uh, vom uh, avea și o asemenea provocare, dar noi eh, trebuie să încercăm să controlăm migrația legală, eh, migrația pentru locuri de muncă și migrația care necesită eh, acordarea dreptului de azil trebuie să ne implicăm în toate politicile noastre, politica comercială, politica de ajutor financiar, pentru că va fi una din marile probleme ale viitorului și noi dispunem de forțe politice eh, din Europa care privesc acest fenomen al migrației ca fiind un mare pericol care trebuie să fie stăvilit, care trebuie să fie combătut. Eu nu partajez această opinie, dar ea se reflectă chiar la nivelul unor guverne. Cred că trebuie să avem o abordare coerentă din momentul în care acești oameni pleacă din țara lor până când ajung aici. Frontex Plus nu este soluția definitivă pentru asta, iar Frontex Plus nu este o înlocuire a uh, operațiunii Mare Nostrum. Nu știu ce scrie în presa dumneavoastră. Mare Nostrum uh, rămâne o soluție complementară, nu va fi înlocuită, dar uh, prerogativele acestei operații vor fi limitate și vor fi definite foarte repede. Vom avea nevoie de bani pentru asta, vom avea nevoie de un mai mare angajament mi-aș dori ca toate statele membre să se angajeze uh, mult mai mult, pentru ca toate cele 28 de state să fie implicate în a, această acțiune. Nu putem să forțăm pe nimeni, dar putem pleda în acest sens pentru ca responsabilitatea să fie partajată. Dar nu există o legislație în Uniunea Europeană care să uh, impună o asemenea implicare. Iar în legătură cu asta și uh, migrația pentru locurile de muncă uh, va trebui să fie tratată. Mi-aș dori să avem o abordare uh, complexă. Știți că există acum o directivă care permite ca persoane de înaltă calificare să poată să vină și să lucreze la noi. Va fi dificil să elaborăm o nouă legislație, dar noi pregătim terenul pentru asta prin mai mult eh, dialog, și prin atragerea uh, competențelor în acest sens. Și uh, sper ca, uh, din acest punct de vedere, să apară noi inițiative. În legătură cu Ebola, da, am și colegi din comisie care, uh, colegi care vorbesc în alte comisii în legătură cu ceea ce facem. Avem o rețea, facem analize, punem bani la dispoziție, dar este un flagel teribil Până acum nu se poate vorbi despre un risc pentru Europa, dar urmărim fenomenul cu maximă atenție. Și probabil Comisia pentru Sănătate și, uh, de asemenea, AFET-ul și Comisia DEVE uh, în această după-amiază discută inclusiv despre problema Ebola. Iar în legătură cu uh, registrul cu numele pasagerilor și cu stocarea datelor, problemele sunt uh, dificile. Știți că uh, directiva privind PNR-ul nu este una uh, din favoritele mele, dar a fost vorba despre uh, colectarea de informații și uh, este vorba despre, în cadrul uh, PNR-ului despre informații Experții noștri în probleme juridice continuă să analizeze problematica și acordurile vis-a-vis -vis de PNR de ce ar fi nevoie de uh, un asemenea registru european? Eu am impresia că dumneavoastră nu ați uh, respins inițiativa, ci ați trimis-o înapoi. Deci uh, se uh, analizează. Eu cred că decât să existe registre naționale cu uh, PNR-ul, ar trebui să existe unul european. În felul acesta lucrurile ar putea să fie mai simplu reglementate. Dar oricum e bine că urmăriți cu atenție această problemă. Iar în legătură cu uh, luptătorii străini, sigur că uh, aici împărtășim uh, între noi experiențele diverselor țări, încercăm să prevenim fenomenul. Există programe de exit pentru extremiștii, de pildă, eh, pentru extrema dreapta eh, și eh, nu sunt poate specifice pentru luptătorii în străinătate, dar există aici deja uh, o legislație mai represivă la care recurg anumite state membre care sunt implicate. Cred că acestea ar fi pe scurt, doamnă președinte. Da? Scuze. Mulțumesc, doamnă comisar. Da, articolul 36 nu se referă la un opt-in sau opt-out britanic. Comisia uh, face negocierile, dar uh, sper să obțin informații de la Direcția Generală Specializată și voi reveni cu informații. Doamna Intfeld, vă rog. Da, mulțumesc pentru acest răspuns. Înțeleg că a fost distribuită secretarului general uh, a Parlamentului o scrisoare, dar cred că și noi ar fi fost bine dacă primeam acea scrisoare. Mulțumesc, doamnă comisar, mult succes în numirile care urmează și uh, poate că uh, vă putea să vă invităm din nou în mijlocul nostru când uh, se va decide componența comisiei. Vom continua cu voturile. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez la parole ou non? Domnule raportor, doriți să interveniți sau nu? Nu. Dacă nu doriți să interveniți, vă dau două minute, o pauză de două minute și după aceea continuăm cu votul. Vous pouvez peut-être demander si les DG bien leur carte de vote électronique, s'il vous plaît. Après 10 minutes.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 trece la vot, însă mai întâi de toate... Madame Bild. Doamnă Bild, aveți... Vă rog să vă așezați. Să... Doamnă Bild, vă rog frumos să vă așezați și, stimați colegi, vă rog să testați cartelele de vot. Est-ce que tout le monde a posé les cartes déjà? Ați introdus cu toți cartelele de vot? Le vot est ouvert. Votul s-a deschis. Le vote est clos. Votul s-a închis. Ça fonctionne et le nombre de, de groupes aussi Oui. oui. D'accord. C'est juste le test. Pur și simplu testam. Trecem acum la amendamente. Amendamentul 6100. Uh, Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 22 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar fi mai bine să verificăm. Verifiez le vot, s'il vous plaît. Vot prin apel nominal. Le vote est clos. Votul s-a închis. Minus. Le vote est clos maintenant. Votul s-a închis, iar rezultatul este următorul. So there were two people against without cards, so it means it will be rejected.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 Este o, un vot împotrivă. Să fie egal 27 27 c'est rejeté. Deci avem egalitate între voturile împotrivă și cele pentru. Doamnă președinte, e votul meu. Eu nu știu ce s-a întâmplat aici pentru că nu ne-ați explicat. Uh, eu n-am mai votat, mi-am pierdut votul și acum apar alte voturi. Vă rog frumos să-mi explicați ce se întâmplă. Doamne Sargentini, acesta este rezultatul votului. Există o cartelă în plus la socialiști și mai există un vot, uh, un, vot pentru din partea socialiștilor și unul împotrivă din, de asemenea. Doamna Sargentini, ne-ați cerut să votăm o a doua oară fără să ne explicați de ce e nevoie de acest uh, vot. Uh, Uh, suplimentar. Da, în mod normal, dacă rezultatele celor două voturi sunt asemănătoare, atunci nimeni nu, nu, nimănui nu-i pasă. Dar eu pur și simplu mi-am pierdut votul în a doua, la a doua rundă și nu pot să fiu de acord cu o asemenea practică. Am să-i am secretariat Doamnă Sargentini, secretariatul îmi explicase că și la primul vot exista o egalitate. Asta pentru că existau două uh, persoane, două voturi împotrivă, care nu au putut să voteze electronic. Asta s-a întâmplat. Bun, acum trecem mai departe. Trecem la amendamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 01 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 acum. Pentru. Nu. Se corectează doamna uh, președinte. 29. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, respins. Treizeci acum pentru amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 acum pentru. Micro. Nu știam dacă votăm 30 sau 33. Prin urmare, vă rog să repetăm votul. Doamna președinte, 32 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Doamnă președinte, doamna Sipel se referea la uh, amendamentul 30. Noi n-am votat eu am votat 32 și, de fapt, trebuia să votăm 30. Aș vrea să votăm acum din nou amendamentul 32. Doamna președinte, Votul a fost unul clar, amendamentul 30 a fost respins. După aceea am votat amendamentul 32. Acum, la amendamentul 32, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 31 pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 03. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 04 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 05 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru. 36, spune doamna președinte. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 06 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 07 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 39 și 43 le votăm în, în bloc. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 44. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 acum pentru. Nu. Devine caduc 47 și 08 uh, de asemenea. Trecem la 48. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că ar fi mai bine să verificăm. Vot electronic, așadar. Le vote est clos. Le résultat. Adopté. Se adoptă. qui est pour? 49 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 09 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă? Bine, verificăm. Verificăm votul la amendamentul 54. 54, Le vote est clos. Le résultat Rejeté. Respins. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Dar verificăm. Amendamentul 58. Votul s-a deschis. Le vote est clos. Le résultat Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine. Vot electronic la amendamentul 63. Le vote est clos. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Cred că e clar rezultatul, dar dacă vreți, verificăm rezultatul la amendamentul 64. Le vot est clos. Votul s-a închis. Respins. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 și 65. Acum cine e pentru? A, împotrivă? Abțineri se adoptă. 66 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și ultimul amendament devine caduc. Trecem acum la rezoluție. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7, votăm două părți. Cine e pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins, respinsă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul oral 1, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Vot electronic la compromisul 2. Le vot est clos. Votul s-a închis. C'est adopté. Se adoptă. Trecem la amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul oral 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. vom vota cea de-a doua parte a amendamentului 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Amendamentul 18 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19 pentru? Împotrivă? Abținerii Se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, putem să verificăm votul la 21. Votul s-a deschis. Vote clos. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Et le vote est clos. Votre... Votul încă nu s-a încheiat din pricina faptului că trei persoane nu au votat. Nu, putem să mai votăm o dată, spune doamna președinte? A, ah, între timp s-a rezolvat problema. Perfect, rezoluția a fost adoptată. la reunion de la de demain matin. Ne reunim mâine dimineață la ora 9 și jumătate.